Da, dragi colegi, întotdeauna vreau să le spun bun venit uh, membrilor comisiei noastre în persoană, așa că domnule Moraes, domnule Bronx, pentru că sunteți atât de puțini, vom începe pentru a nu pierde timpul. Domnul Bronx, vă rog. Intervenție fără microfon. Într-adevăr, E foarte bine să nu așteptăm atâta pe colegii noștri și pentru că întotdeauna nu avem destul timp la dispoziție și uh, suntem în întârziere pentru că prea multe persoane doresc să vorbească. Așa că am un plan, un plan de genul următor. În loc să avem niște întâlniri consolidate, așa cum avem în ultimele două zile, să avem o jumătate de zi acum, o jumătate de zi uh, în a doua zi și în a treia zi o altă jumătate de ședință pentru a avea timp între ele. Și, pe de altă parte, i-am descuraja pe cei care doresc să participe și atunci problema că, cei mai, că foarte multe persoane doresc să intervină ar fi rezolvată. Dar când m-am gândit și eu în sfârșit la ideea asta, mi-am dat seama că președinta se gândise înaintea mea. Mulțumim, mulțumim pentru sugestii, dar cred că de multe ori această chestiune a programării ședințelor depinde de logistică și de puține alte lucruri. Dar oricum vom ține cont de propunerea dumneavoastră. Vă propun să adoptăm ordinea de zi cu un comentariu. Vom încerca să condensăm un pic lucrurile și în loc să avem o dezbatere după care să facem o pauză de jumătate de oră și să trecem la un alt punct, să încercăm să trecem de la un punct la altul. Secretariatul va ține cont de persoanele de care avem nevoie pentru următorul punct de pe ordinea de zi pentru ca ședința să se scurteze, bineînțeles dacă sunteți de acord. Dacă nimeni nu are obiecții, atunci se consideră adoptată ordinea de zi. Și acum câteva formalități. Va trebui să vă citez câteva recomandări ale coordonatorilor în ceea ce privește numirea de raportori. Doamna Jimenez Beserin, proiectul de directivă de modificare a deciziei cadru 2004-757 asupra traficului ilegal de droguri, doamna Angelili pentru avizul Comisiei FEM, raport din propria inițiativă Violență împotriva femeilor, doamna Roitova, raportor pentru avizele pentru descărcarea de gestiune 2012 pentru Comisie, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și uh, Centrul de Coordonare și Monitorizare a Dependenței de Droguri, doamna Mathieu, pentru avizul referitor la descărcarea de gestiune 2012 pentru Agenția de Protecție a Datelor, Biroul de Azil, Frontex, CEPOL, Europol și, de asemenea, pentru toate agențiile UE, gestiunea financiară și controlul financiar. Dacă nu sunt obiecții, atunci am adoptat toate aceste numiri. De asemenea, trebuie să vă informez pentru că ținând cont de mărimea grupurilor și a cabinelor noastre, nu avem interpretare în daneză, estonă, malteză și croată. Și aceasta ne aduce la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 3, și anume negocierile interinstituționale și propunerile legislative. I-aș da cuvântul întâi domnului Moraes ca să ne informeze în legătură cu acordul la care s-a ajuns uh, directiva pentru lucrătorii sezonieri. Vă rog, domnule Moraes. Mulțumesc, Sofie. Într-adevăr, mi-am dat seama că nu sunt foarte, multe colegi, foarte mulți pre colegi prezenți, dar vreau să se noteze că marțea trecută s-a ajuns la o majoritate calificată la Consiliu pentru acordul negociat la directiva asupra lucrătorilor sezonieri. Și să se înregistreze în PV mulțumirile mele către raportorii din umbră, deși cred că niciunul din ei nu este prezent, dar vreau să se noteze acest lucru. Textul pe care îl avem acum stabilește drepturile lucrătorilor sezonieri ca un element central în această directivă și este prima legislație europeană care stabilește niște standarde minime în ceea ce privește salarii minime și condițiile de muncă, felul în care sunt tratați acești lucrători Toată lumea a lucrat uh, din greu la acest text, raportorii din umbră, în special, și aș vrea să profit de această ocazie, în ciuda faptului că nu sunt colegi aici, să mulțumesc uh, uh, staffului meu, asistenților, tuturor celor care au contribuit. Probabil că nu așa se face în mod normal, dar aș vrea să profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor celor care au muncit din greu, pentru că știți că este o chestiune foarte importantă și am avut un, uh, un vot foarte bun în grupul nostru. Sperăm că același lucru să se întâmple și la comisie la sfârșitul lui noiembrie. Știu că toate grupurile politice sunt foarte atente și toți colegii noștri. Este un proiect legislativ foarte delicat și de aceea vreau să fim foarte atenți și să mulțumim grupurilor politice pentru că am reușit să ajungem la acest consens. Mulțumesc din nou raportorilor din umbră, spuneam că nu sunt aici, dar sper că acest mesaj să fie transmis. Și pe 14 noiembrie avem votul. Mulțumesc, spune președinta. Vă voi citi care este starea actuală în legătură cu CFM-ul, cadrul uh, financiar multianual trialogul în ceea ce privește afacerile interne. Pe 17 octombrie a avut loc cea de-a treia întâlnire și după ce s-au înregistrat uh, elemente pozitive și după ce s-a ajuns la un compromis în legătură cu actele delegate și de implementare între două programe de justiție, în cel de-al treilea trialog, colegiuitorii au reușit să ajungă la un acord pentru un scenariu similar în legătură cu procente minime și regulamente specifice pentru a găsi soluții mulțumitoare pentru programare, pentru uh, programele de comisie și cele la nivel național. Iată, de neînțeles, dar trebuia să dau citire acestui text. Unde e camera ascunsă? Da, acesta era președintele, deci domnul Lopez, nu eu, care a trimis uh, raportorilor acest text, iată partea asta o înțeleg și eu, în care se vorbea despre derogări de la procentele minime care sunt posibile pe baza unei simple justificări din partea statelor membre trimisă Comisiei. În acest caz, o posibilitate de derogare nu este necesară în cazul procentelor minime. Dacă se acceptă derogarea, atunci se pot uh, introduce noi uh, garanții. Președintele a transmis acest mesaj raportorilor individual și mi-a cerut să dau un feedback în legătură cu poziția acestora, sperând să ajungem la o linie comună în cadrul negocierilor în această ultimă etapă pentru a ajunge la un acord într-un dosar sensibil și foarte important. Și aceasta ne aduce la punctul 4. Văd că colegul nostru, domnul Ilcev, a venit aici. E vorba de delegația Comisiei pentru Control Bugetar la granița din Grecia și Turcia și Bulgaria în perioada 18-20 septembrie. Principalul obiectiv al acestei delegații era acela de a vedea ce se întâmplă cu traficul de țigări și impactul din punct de vedere economic, S-a analizat acest lucru la mai multe puncte de frontiere, a existat și o întâlnire cu ministerul competent, Comisia Libe a fost invitată pentru a se alătura acestei delegații, reprezentată fiind de un coleg al nostru. Era vorba de domnul Ilcev, care a participat la această delegație din partea Comisiei Libe așa că am să-i dau cuvântul pentru a vedea ce s-a întâmplat în cadrul acestei delegații. Văd că domnul Maldar, care nu era prezent, dar dânsul este membru al LIBE și al Comisiei de Control Bugetar și poate ar dori de asemenea să intervină. Dar întâi dau cuvântul domnului Ilcef. Mulțumesc, Sofie. Aș vrea să spun la început că mulțumesc Comisiei și uh, președintelui Comisiei, domnul, domnului Aguilar, pentru că eu m-am alăturat acestei delegații în calitate de supleant al Comisiei Libe. Era vorba de o delegație condusă în principal de Comisia Cont și a fost o misiune foarte importantă și interesantă. O misiune la fața locului, într-o perioadă foarte deosebită, pentru că era vorba de începutul escaladării valorilor de migranți de la granița uh, între Grecia și Turcia și era foarte interesant să se vadă cum în acest context și în cadrul acestor evenimente toate celelalte uh, sisteme sau subsisteme continuă să funcționeze. Ce am văzut noi acolo a fost că, din punct de vedere al investițiilor, a formării personalului, a echipamentului, toate aceste lucruri au avut rezultate pozitive. Dar noua situație care se prezintă acum, bineînțeles că generează o serie de îngrijorări mari. În perioada aceea, spre sfârșitul lunii septembrie și mai ales acum, Există un flux foarte mare de migranți care încearcă să traverseze această frontieră pentru a intra pe teritoriul Bulgariei, iar autoritățile se confruntă cu probleme majore din cauza acestui fenomen. Migranții ar putea fi calificați în trei categorii. Pe de o parte, cei care afirmă că vin din, part, din Siria, în al doilea rând, cei care nu au documente pentru a identifica exact de unde vin și doresc să obțină un statut de azil și procedurile sunt foarte încete, iar decizia guvernului bulgar este aceea că perioada de așteptare va fi redusă și, de fapt, s-a redus deja, dar se consideră că obiectivul este de două până la patru zile. A doua categorie e vorba de persoane care nu pot fi identificate. Unii pur și simplu nu au niciun fel de documentație, alții oferă documente înșelătoare în legătură cu țara de proveniență, iar unii dintre ei, alții, sunt identificați ca fiind persoane cu un cazier uh, îndoielnic, să spunem, sau poate chiar problematic. E vorba de Uh, persoane în principal care nu vin din Siria, dar se alătură acestor, acestui grup de refugiați sirieni. Vin de multe ori din Africa sau din Pakistan, Irak, Iran și Afganistan în ultima vreme. Iar în Bulgaria nu există prea mare experiență pentru a face față unor astfel de probleme. Guvernul bulgar, bineînțeles că face tot ce poate pentru a face față situației, pentru a oferi un prim ajutor, indiferent că e vorba de asistență medicală, îmbrăcăminte, etc. Și există mai multe chestiuni specifice aici. De exemplu, 75% dintre cei care spun că sunt sirieni sau că um, au venit din Siria prin Turcia sunt femei sau copii. Deci un procent foarte ridicat uh, de copii care sunt și neînsoțiți. Și aceasta este o chestiune foarte ciudată, pentru că e clar că acești copii au fost însoțiți sau au fost incluși în grupuri de imigranți atunci când treceau, de exemplu, prin Turcia, pentru că Turcia este o țară foarte mare. Deci, ca să călătorești 1500 de kilometri sau chiar 2000 de kilometri de la Hatay provincia estică unde se află taberele din Turcia și să ajungi până la granița cu Bulgaria, trebuie să te deplasezi pe o distanță foarte mare. Și de multe ori există, spuneam, grupuri de copii însoțiți foarte mari. Există și problema barierei lingvistice, pentru că mulți dintre ei vorbesc limbi care sunt necunoscute în peninsula Balcanilor mulți dintre ei vorbesc uh, urdu, bușdu, suahili, nici măcar nu vorbesc arabă sau alte, alte, alte limbi foarte speciale, limbi exotice, să spunem. Iar autoritățile nu uh, pot uh, realiza interviurile imediat din cauza problemei lingvistice. Pe de altă parte, guvernul uh, bulgar a creat un plan de acțiune care ar trebui să fie implementat în următoarele șase luni, care își propune obiective foarte importante, unele din ele însă sunt uh, nu foarte clare și care ar putea reprezenta o anumită problemă pentru opinia publică din țară sau dacă se compară cu standardele stabilite la nivelul UE. O primă Dorința este aceea de a reduce numărul imigranților care trec frontiera și pentru că mă referam, mă referam la obiective nu foarte clare, am să vă dau un exemplu. Se, autoritățile bulgare s-au gândit să construiască uh, un zid de 30-35 de kilometri lungime, iar justificarea pe care au dat-o este aceea de a redirecționa imigranții către punctele de frontiere, punctele de trecere oficiale. E clar că aceasta ar putea duce la evitarea unor situații periculoase, cum ar fi, de exemplu, să treci pe timpul nopții prin zone care nu sunt controlate. Pe de altă parte, se dorește uh, numărul, reducerea numărului persoane care va fi retrimisă acasă la ei. Nu e vorba aici neapărat de persoane care vin din Siria, dar e vorba de alte țări, cum ar fi, de exemplu, Tunisia, Algeria, Egiptul, Libia, Irakul și Iranul, dacă este posibil. Și multe din aceste persoane creează foarte multe probleme, în primul rând, cum spuneam, din cauza problemei lingvistice, a problemelor culturale, a lipsei de experiență. E vorba aici de o tensiune care este în creștere în Bulgaria. Și am asistat chiar la Sofia la două manifestații foarte mari din partea naționaliștilor bulgari care nu trebuie subestimate. Însă, autoritățile bulgare sunt responsabile, dar răspunsul este unul destul de lent și nu ușor de prezis. Există și un acord între Ankara și Sofia, încă din 1967, și există o comisie mixtă de frontieră care se întâlnește din când în când și acum s-a hotărât ca această comisie mixtă să funcționeze în mod mai activ deci dacă se poate chiar zilnic. Există aici o altă problemă, și anume cea a reticenței Turciei pentru semnarea acordului de readmisie. Pentru că dacă un astfel de acord de readmisie nu există, problema va deveni una și mai gravă. E clar că guvernul turc uh, încearcă să negocieze, să spună că poate va semna acest uh, acord de readmisie și va ajuta vecinii din Bulgaria dacă aceștia vor oferi în schimb uh, o liberalizare a vizelor, de exemplu. Iar felul în care autoritățile turce încearcă să controleze propria uh, parte a frontierei și a problemei este una foarte diferită. Problema este controlat, controlată de jandarmerie, care nu depinde direct de poliție și aceste grupuri, aceste unități patrulează linia de frontieră și există foarte multe cazuri documentate, audiovizuale, în care se, vade, se observă că soldații turci dau instrucțiuni imigranților cum să intre mai ușor și să traverseze mai ușor frontiera spre Bulgaria și cum să evite, de exemplu, să se întâlnească cu granicerii bulgari. Și în momentul în care aceste persoane trec pe teritoriul bulgar, bineînțeles, ele insistă că scapă de război, că asta este obiectivul lor și s-ar putea ca aceasta să fie și adevărul în multe cazuri, dar lucrurile nu sunt atât de ușor de acceptat uh, din partea opiniei publice. La ora actuală se pune problema în Bulgaria că dacă aceste persoane uh, se află în taberele turcești și dacă acolo se află în siguranță, deci dacă viețile, viețile lor nu sunt amenințate de ceea ce se întâmplă în Siria, atunci cine le permite, cine îi inspiră, cine îi face să se îndrepte acum spre Bulgaria și care este obiectivul acestor imigranți pentru a ajunge în Bulgaria. Bineînțeles că se presupune că obiectivul este acela de a ajunge în alte țări ale UE. E o chestiune foarte complicată și o problemă foarte mare pentru relațiile între Bulgaria și Turcia în ziua de astăzi. A existat și o inițiativă diplomatică din partea Bulgariei și anume de a avea o vizită oficială în Turcia să se discute toate aceste chestiuni și să se vadă care este asistența financiară din partea UE, care a fost cerută de autoritățile bulgare și care va fi facilitată de către Comisie. În concluzie, aș spune că dacă dezbatem care sunt diferențele de statut între toate aceste categorii de imigranți și dacă avem tot felul de dezbateri teoretice, uh, aici uh, care este, de exemplu, statutul refugianților, al um, celor care cer azil politic, toate acestea pot, pot părea foarte romantice, dar de fapt, uh, în unele cazuri, pur și simplu toate aceste teorii nu funcționează. Nu se pot aplica, așa că ar fi bine ca chiar la comisia noastră, comisia Libes, sau dacă nu până la sfârșitul anului, în primele trei luni ale anului următor, să reușim să organizăm o misiune asemănătoare în această regiune pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Secretariatul m-a informat că s-a propus deja o asemenea vizită care se va discuta la întâlnirea coordonatorilor la întâlnirea de mâine. Domnul Bronx, vă rog. Uh, <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Ați uh, menționat investițiile în uh, echipamentul pentru grăniceri, dar se pare că în felul acesta nu sunt împiedicați să intre. Pur și simplu doar se înregistrează intrarea lor. Acum vreo 18 luni, directorul executiv al Frontex a venit la noi și ne-a povestit ceva despre granița dintre Grecia și Turcia și ne-a spus că n-a trecut nimeni peste granița aceea fără să fie detectat. Dar, de fapt, nu au fost împiedicați să treacă gronică. Au fost uh, reținuți o scurtă perioadă de vreme pentru a fi uh, luate datele și uh, apoi fie li s-a acordat asil, fie um, s-a întâmplat altceva. Acest lucru se întâmplă și în Bulgaria, situația e la fel? Mulțumesc! Alte întrebări? Domnul Moraes. Domnul Enciu. Domnul Ilcev. Asta se întâmplă și în Bulgaria, mm, mai mult sau mai puțin. Firește, <clears throat> nu vreau să spun că vorbim de idei foarte inovatoare sau inteligente, dar s-au lansat niște idei. Eu personal am sugerat autorităților turce să permită patrul, patrule mixte formate din grăniceri turci, bulgari și Frontex ca să protejeze granița dinspre partea turcă. Apoi, sigur, supravegherea nu înseamnă prevenire. Nu poți să-i oprești cu o cameră de luat vederi, nu o ființă care încearcă să treacă granița. Dar în momentul în care aceste persoane se află uh, uh, pe teren în fața acelei linii administrative nu pot fi sfătuiți să renunțe la planurile lor, ceea ce nu se întâmplă acum. Autoritățile turcești ascund ceva. Nu vreau să dau vina pe cineva anume, dar persoanele de la Edirne, centru regional uh, de partea turcă, spun că nu se poate face nimic, pentru că acolo e vorba de traficanți și este incredibil că persoane care vin din partea cealaltă din Asia Mică ajung la granița externă a Uniunii Europene și știu exact cum să treacă și unde să treacă. Evident, traficanții sunt foarte activi în această zonă din Turcia și știu, cunosc foarte bine care este sistemul în Turcia. Turcia nu este un stat uh, cu un sistem de instituții care să fie subestimate are capacitatea necesară. Dacă vecinii turci ar hotărâ, ar hotărâ să influențeze acest flux migrator, ar uh, avea succes dacă ar dori să facă acest lucru. Altfel, imaginea este de neacceptat, pentru că va crește acest flux migrator către Bulgaria. Bulgaria are 7,3 milioane de locuitori, nu e pregătită să primească o asemenea provocare. Deci presiunile exercitate de aici, de la nivelul instituțiilor europene asupra Ankarei, ar fi mai mult decât binevenite. Am răspuns la întrebarea noastră. Mulțumesc, că am încheiat astfel discuția acestui punct din ordinea de zi și ajungem acum cu 15 minute înainte de punctul 5 din ordinea de zi, care se refe la rețeaua și uh, rețeaua de informații de securitate la nivel înalt în Uniune. Raportor este domnul Carl Schlitter. Înainte de a începe, S-au înaintat 100 uh, de amendamente până pe 15 octombrie, însă nu s-a ajuns la niciun acord privind competențele între cele trei comisii implicate în acest dosar, IMCO, ITRE și LIBE, iar coordonatorii vor discuta această chestiune mâine, dar s-ar putea să ducă la amânarea votului la Libe până când se ajunge la o soluție mulțumitoare. Iar acum vreau să-i dau cuvântul domnului Schlitter, raportorului, și apoi uh, raportorii din umbre vor avea și ei cuvântul și altcineva care dorește va putea să ia cuvântul. Domnule Schlitter, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! nu prea văd pe cei care au înaintat uh, amendamente. Cu ei voiam să vorbesc, dar bănuiesc că sunt aici asistenții lor și o să le transmită ce spun eu acum. Dacă verificați, uh, sunt niște amendamente conflictuale apropo de conceptul de infrastructură critică, de um, instituțiile care ar trebui cuprinse în această directivă sau nu. De la ultima noastră discuție am avut o discuție și cu raportorul de la Comisia de Fond, domnul Schwab, și Dumnealui are o părere diferită apropo de conceptul de infrastructură critică. Majoritatea MEP-ilor consideră că am mers prea departe când am inclus aici și media socială și uh, magazinele de aplicații online. M-am gândit, de exemplu, că, eu știu, cloud computing ar trebui să fie inclus aici, pentru că unele spitale și-au uh, stocat datele acolo, deși nu este o mișcare foarte inteligentă. Am discutat cu raportorii și am întrebat cum să ne referim la aceste exemple dacă nu ne referim la tot. Să vedem la ce mm, compromisuri ajungem. Am discutat și la Strasburg despre chestiunea asta. Alte amendamente au scos uh, la iveală problema punctelor de contact și a modului în care trebuie transmisă informația într-o manieră sigură. Aici trebuie să găsim procedura tehnică, procedura logică corectă. Majoritatea sunt de acord că de multe ori datele nu sunt identificabile, nu se poate identifica persoana din spatele datelor respective, dar s-ar putea să fie nevoie de diverse niveluri de specificitate. De exemplu, dacă e vorba de o bancă unde Uh, se folosește un soft, iar softul uh, acela are la un moment dat o scurgere de informații, se știe foarte bine că s-a ajuns la un uh, cont anume, iar dar scurgerea aceasta de informații către o altă bancă poate le spune că există o problemă. Deci în unele situații scurgerile de informații se referă la persoane, în altele nu. Dar oricum trebuie protejate, iar informația importantă uh, Uh, trebuie să fie cuprinsă aici și măsurile de securitate la fel. Unele dintre amendamente sunt în germană, așa că n-am nici cea mai vagă idee ce înseamnă. Uh, pe cele care sunt în franceză și engleză știu să le interpretez, știu să le citesc, dar pe celelalte nu. Mă așteptam uh, să văd mai multe soluții sau critici privind chestiunile la care eu am, pentru care eu am stabilit reguli mai stricte, mai ales pentru companiile de soft. Dar văd că lumea a acceptat propunerile mele. Uh, eu știu, nu am reușit să mă întâlnesc cu raportorii din umbră de la toate partidele, de la toate grupurile politice, de nu, nu știu ce gândește toată lumea. Și încă o întrebare. Ce facem cu informațiile? Ce organizație trebuie să le transmită, cum, unde, când și de ce? Avem o idee că trebuie să se facă prin punctele de contact, dar avem și problema unor sisteme care există astăzi și pot fi coordonate și funcționează eficient, dar altele nu. Sigur că e inteligent să avem un singur punct de contact, uh, este transparent și ar fi mult mai bine, dar trebuie să ne asigurăm că nu uh, va reprezenta o problemă pentru sistemul care deja funcționează astăzi. Mai este un amendament care a adus în discuție o problemă. Cred că era de la Anie Sanches privind uh, Amendamentul 31 este vorba și eu cred că este important aici. Iar uh, aici autoritatea națională competentă și modul în care se exercită controlul asupra ei, da, cred că lucrul acesta merită să fie întărit, dar altfel nu vreau să comentez amendamentele unul câte unul. Vreau să văd ce au de spus ceilalți. Mulțumesc foarte mult! Doamna Hankes, că văd că nu toți raportorii din umbră sunt aici. Mulțumesc foarte mult, uh, stimați colegi. Permiteți-mi să vorbesc în limba maghiară, pentru că încerc să fiu uh, succintă și uh, rapidă ca să trag niște concluzii care au reieșit în timpul negocierilor. În numele PPE-ului s-au prezentat patru amendamente vorbesc numai în nume personal. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că în anumite situații eu am prezentat 30 uh, de amendamente și 19 sunt cele în care am ajuns la o concluzie comună. Uh, iată, deci că putem uh, lucra foarte bine împreună, dar asta era în nume personal. Vreau să mă refer la patru aspecte colegii care au prezentat amendamente din partea diverselor grupuri politice au ajuns la un consens în privința lor. În primul rând, conceptul de infrastructură critică, care este pus în pericol de uh, terorismul cibernetic și uh, de crimă organizată. Este o chestiune deosebit de importantă și trebuie să ne asigurăm că aceste infrastructuri critice sunt bine protejate. Și cu toții putem să fim de acord asupra acestei chestiuni. Este în afară de orice discuție. Și apoi, ce înseamnă, de fapt, infrastructură critică? Se pare că noi aici am căzut de acord asupra unui concept. Conceptul acesta nu trebuie să fie limitat, nu trebuie să fie restrâns. la infrastructurile principale, în primul rând, dar trebuie să asigurăm protecția tuturor sistemelor, cum ar fi sistemele de control al traficului, sistemul energetic, sistemele de alimentare cu apă, pentru că asemenea structuri, asemenea infrastructură au un impact major asupra vieții de zi cu zi a europenilor și dacă sunt atacate aceste sisteme, Uh, impactul va fi major asupra vieților noastre și asupra siguranței noastre, dacă vreți. Al treilea punct pe care vreau să-l accentuez și cred că este un element esențial. Sistemele bazate pe cloud sunt foarte vulnerabile. Sunt vulnerabile la atacurile cibernetice teroriste și la phishing-ul de date, ele ar trebui să fie uh, considerate prima prioritate din punct de vedere al protecției datelor este o chestiune foarte delicată pentru că vorbim despre date personale a milioane de oameni. Deci una din sarcinile noastre viitoare este să găsim un echilibru aici pentru a controla și pentru a proteja asemenea sisteme bazate pe cloud și să ne asigurăm că pot fi protejate. Și apoi trebuie să ne mai gândim și la aspectele referitoare la protecția aceasta a datelor personale. Și în al patrulea rând, credem că trebuie să sporim cooperarea pentru că fluxul de informații dintre sectorul privat și sectorul public este foarte delicat și vulnerabil. Uh, e un amendament al domnului Șogor din care reiese o idee importantă. Cere comisiei să să pună la punct să se rezume toate strategiile de securitate ale agenților, agențiilor naționale pentru a ne putea coordona la nivel european. Deci au reieșit o serie întreagă de chestiuni asupra cărora trebuie să ne concentrăm și încă mai discutăm și nu știu unde ne aflăm din acest punct de vedere. S-a făcut o propunere să așteptăm, pentru, să așteptăm regulamentul privind protecția datelor înainte de a vota acest document. Nu știu cine va accepta această propunere, dar uh, numele PPE-ului cred că pot să spun că grupul meu consideră, ar considera această mișcare mai puțin decât fericită. Domnul Schwab a înaintat o serie de amendamente privind protecția datelor și vom avea posibilitatea să întărim uh, aspectele legate de protecția datelor și dacă un raport privind o chestiune atât de delicată ne oferă șansa să asigurăm și să protejăm aceste aspecte legate de protecția datelor în raportul în sine, PPU nu consideră că trebuie să amânăm votarea acestui raport. Nu vedem cum ar putea acest lucru să aibă un, un, raport, un impact asupra raportului nostru și așteptarea până se votează raportul privind uh, protecția datelor. Mulțumesc foarte mult! Văd că doamna Fayon nu este aici. Dorește cineva să vorbească în numele social, socialiștilor și democratiților? Nu. Pentru ALDE voi vorbi eu și am să spun foarte repede că, ținând cont de cele spuse de doamna Hangis, mi se pare situația ironică. Consiliul acum se gândește să amâne adoptarea pachetului privind protecția datelor până în 2015 sau dincolo de 2015. Dacă Consiliul dorește acest uh, pachet uh, al uh, siguranței cibernetice ar trebui să facă ce trebuie și să voteze ce au de votat. Deci noi n-ar trebui să amânăm votul nostru așteptând votul lor, ci Consiliul este cel care trebuie să facă. Apoi, iar mi se pare ironic că noi discutăm atacuri potențiale din partea teroriștilor, din partea terților, din partea eu știu. Dar, uh, de fapt, prietenii noștri cei mai apropiați au acces neautorizat la sistemele noastre. Cine a fost implicat uh, în redactarea acestor proiecte s-a gândit la uh, Uniunea, la Statele Unite sau la faptul că noi, statele membre ale Uniunii Europene, ne, sutiem, ne spionăm unii pe alții dacă se petrece un asemenea atac sau are loc un acces neautorizat uh, în statele membre, cum s-a întâmplat în Olanda, în țara mea de baștină, când SWIFT a fost compromis și în Belgia, unde a avut loc un atac asupra Belgacom, care deservește toate instituțiile internaționale din Belgia. Nu știu ce se întâmplă în Belgia, se pare că chestiunea aceasta a dispărut într-un nor în Olanda nu se întâmplă nimic. Europolul, într-o asemenea situație, ar trebui să aibă autoritatea să desfășoare o anchetă, o anchetă proprie, pentru că dacă se petrece un asemenea eveniment, are un impact asupra întregii Uniunii Europene și este inacceptabil ca 28 de state membre uh, să accepte acest pact al tăcerii și să fie de acord să nu ancheteze. Ar fi în interesul cetățenilor ca Europol să poată desfășura o anchetă. Este singura chestiune pe care doream să o mai spun ca raportor din umbră pentru ALDE. ECR, domnul Kirkop nu este aici, chiar dacă trebuia să începem la ora 5. Doamna Vergia nu este nici aici, așa că dacă mai dorește cineva să spună ceva, nu o să-i dau cuvântul raportorului să tragă concluziile. Sunt de acord cu multe din cele spuse. Săptămâna trecută uh, nu, uh, a, s-a făcut public în Suedia faptul că dosarele a 3 milioane de pacienți din uh, Suedia erau acolo deschise, oricine putea să culeagă date din ele. Este un exemplu clasic uh, de încălcare totală a acestei directive și a intențiilor sale. Și scurgerea de informații a, ne arată că, de fapt, acolo sunt serviciile de informații secrete. Sigur, ă, noi ne spionăm unii pe alții, America ne spionează pe toți, Acum vreo trei ani uh, cutia mea de mail a fost uh, piratată de serviciile de securitate. Eu știu, dacă punem toate informațiile pacienților în cloud, ele pot fi ușor accesate de oricine. Deci sunt date delicate și nici măcar în, în Suedia, unde regulamentul este foarte transparent, nu ar trebui să se întâmple și asta nu se întâmplă pentru că avem noi o problemă tehnică. M-a surprins foarte mult să aud că a fost uh, spionat și telefonul Angelei Merkel. Și mi se pare ciudat că, eu știu, cancelarul german nu are un telefon încriptat. Vreau de asemenea să mă refer și la cele spuse de doamna Hankes. Problema este că aceste încălcări sunt, multe dintre ele sunt neintenționate, sunt pur și simplu greșeli umane. Și nu trebuie să uităm acest lucru. De foarte multe ori se întâmplă acea din cauza unei erori umane sau unei erori tehnice sau unei proceduri proaste. Și acestea pute, pot fi evitate dacă lucrurile se întâmplă uh, cum trebuie. De celelalte nu știu dacă ne putem apăra. Dar dacă înțelegem uh, aceste aspecte, vom putea să ne protejăm și cetățenii și instituțiile. În ce privește Europolul, nu m-am gândit, nu știu uh, ce gândește, ce crede grupul meu despre acest lucru, dar o să ne mai gândim. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la ultimul punct din ordinea de zi o comunicare privind propriul meu raport uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și Canada și registrul numelui pasagerilor. Mă uit la ceas și o serie dintre membrii care sunt și care nu sunt. Iată, mai intră cineva. There is no, uh... Sinceră să fiu, nu știu dacă trebuie să discutăm acest lucru fix acum, pentru că nu ni s-a cerut în mod formal consimțământul și nu am pregătit încă un proiect de raport. Cred că acum vreo nouă luni am uh, avut o dezbatere și o prezentare din partea Comisiei cu privire la starea de fapt de la momentul acela. Am primit foarte multe am adresat, de fapt, foarte multe critici și am uh, sentimentul că în textul pe care l-am primit acum, preocupările noastre nu au fost avute în vedere. Au mai rămas câteva întrebări, de exemplu, dacă suntem de acord să partajăm aceste date cu Canada, cum putem să știm că în baza acordurilor existente între Canada și Statele Unite sau Canada, Statele Unite, Australia și Marea Britanie, nu vor fi cumva uh, împărțite date datele noastre mai departe. Deci eu aș sugera să nu deschidem dezbaterea pe această temă acum, ci să așteptăm până primim o cerere oficială și atunci voi prezenta și eu un proiect de raport de îndată. Deci propun să amânăm dezbaterea până ni se va cere consimțământul în mod formal. Există vreo obiecție în acest sens? Domnul Schlüter, văd că este foarte mirat. Nu, nu. Firește, puteți să, să alegeți ce cale urmați dacă nu am primit o cerere din partea comisiei. Având în vedere totuși că criticile noastre nu au fost avute în vedere, cred că și linia politică care va fi urmată va fi cam aceeași. Logica va fi aceeași. În 2010 am stabilit câteva criterii și acordul pe care le avem în fața noastră îl vom compara cu, cu standardele pe care le-am uh, propus. Trebuie să avem un răspuns din partea Comisiei Europene la întrebările pe care le tot punem din 2009 încoace. Comisia până acum nu ne-a răspuns, deci dacă cei de la Comisie doresc uh, să aibă acordul nostru, atunci poate ar trebui să se gândească să ne răspundă și uh, este vorba totuși despre o consultare legată de acordurile între Canada și Statele Unite. Nu este foarte greu. Uh, dacă nu sunteți de acord, putem să avem dezbatere acum, dar văd că e în regulă. Dacă nu mai sunt și alte observații, vă mulțumesc pentru atenție și suspend ședința.